spune președintele. Diamo inizio alla commissione. Începem lucrările comisiei. Everybody take a seat. Go. Deci, Bine, bun, bun pomeriggio a tutti. Bună ziua tuturor! Începem lucrările comisiei. Bun venit! În primul rând aprobăm ordinea de zi. Avem o mică modificare care privește punctul 10 de pe ordinea de zi. Protecția animalelor pe durata transportului. Vicepreședintele Vaicevovski, raportorul, împreună cu raportorii din umbră, Eh, consideră că au nevoie de mai mult timp pentru a lucra la amendamentele de compromis, de aceea acest punct, punctul 10, eh, îl amânăm pentru 18-19 septembrie. Dacă nu aveți obiecții, aprobăm ordinea de zi cu această modificare. Îi mai informez pe coordonatori că dacă vom reuși să lucrăm repede astăzi, la uh, încheierea comisiei vom face o reuniune a coordonatorilor ca să câștigăm timp, fiindcă mâine programul e mai încărcat. Vă mai informez că astăzi avem interpretare disponibilă în toate limbile membrilor comisiei. Punctul 2. Aprobarea proceselor verbale. Ca de obicei, dacă nu sunt obiecții, le considerăm aprobate. Deci ședința din 14 mai și 30 și 31 mai. Vă informez că astăzi uh, ședința noastră este transmisă pe web. Uh, vă mai informez că în stadiul actual au fost prezentate deja 610 amendamente privitoare la dosarul plăților directe și 540 de amendamente privitor la regulament. Deci am depășit un total de 1000 și să sperăm că vom reuși să mai uh, moderăm acest număr. În acest context, vă amint că pentru a se garanta o bună funcționare a lucrărilor noastre. Vă amintesc nota trimisă de secretariat care privește modalitatea de prezentare a amendamentelor privitoare la reforma politicii agricole comune. Mă bucur să uh, salut aici prezența unei delegații parlamentare din Noua Zeelandă, condusă de Locut Smith, președinte al Camerei Reprezentanților. Bun venit în Comisia Agricultură și Dezvoltare Rurală a Parlamentului European. Bun venit prietenilor noștri din Noua Zeelandă. Profit de prilej pentru a mulțumi și grupului de vizitatori din regiunea Toscana din Italia. Bun venit și dumneavoastră! Trecem acum la punctul numărul 4, raportul interimar pentru obținerea unui rezultat pozitiv în procedura de aprobare a cadrului financiar plurianual. După cum știți, dragi colegi, discuțiile privitoare la viitorul cadru financiar sunt de o importanță crucială pentru politica agricolă comună și pentru propunerile de reformă de care ne ocupăm. Aș dori să vă informez că acum 10 zile Consiliul European a avut o dezbatere privitoare la Negotiation Box prezentată de președinția daneză și în concluziile reuniunii la nivel uh, înalt încă nu au fost date cifre concrete privitoare la viitorul cadru financiar. Cu toate acestea, opinia noastră, avizul pe care îl vom prezenta astăzi și pe care îl vom discuta, uh, constituie o oportunitate procedurală pentru a repeta poziția comisiei noastre, mai ales în privința cifrelor pe care le dorim să figureze în viitorul cadru financiar plurianual. Pentru noi este o ocazie importantă pentru a sublinia din nou care este voința Parlamentului. Și aș dori să vă informez că punctul de plecare pentru avizul de care e vorba este poziția exprimată de Parlament în rezoluțiile sale din 8 uh, iunie anul acesta, așa numitul raport SURE, și din 23 iunie 2011, raportul nostru Abertes. În ambele aceste ocazii, atât în Comisia Sure cât și în raportul nostru, Parlamentul a cerut în mod clar ca bugetul politicii agricole comune să fie menținut cel puțin la nivelul actual. Iar în termen real, în termen real, din acest motiv, poziția noastră nu poate decât să rămână neschimbată. Salut aici prezența unui reprezentant al Comisiei, l-am văzut pe domnul director MEC. Vă amintesc că dacă există eventuale amendamente, ele trebuie depuse înainte de 4 septembrie, deci când Giovanni pleacă, deci 4 septembrie la ora 12 la prânz, și acest eh, aviz nu este decât o subliniere a poziției noastre cunoscute. Mă opresc aici și îi invit pe colegi să se înscrie pe lista de vorbitori, s-au înscris deja câțiva, apoi voi da cuvântul reprezentantului comisiei. Esther. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, pentru documentul de lucru pe care l-am primit cu toții și în care uh, e vorba despre raportul Comisiei Sure și uh, aici se Um, precizează ceea ce Comisia a numit o înghețare uh, a sumelor și acum discuția va fi uh, cum se va repartiza acest uh, buget între statele membre, un buget micșorat. Dar aș dori să adaug la acest raport un lucru și anume că Sigur, noi uh, susținem uh, raportul SURE, dar nu știm ce se va decide în privința cadrului financiar multianual, dat fiind că există un context de criză și că pozițiile statelor membre uh, se pot modifica și nu știm care va fi situația până la urmă. De aceea cred că trebuie să uh, ne gândim la o serie întreagă de aspecte privitoare la finanțarea din al doilea pilon. Dacă statele membre nu vor mai fi dispuse să aloce fonduri suficiente, trebuie să ne gândim la o modalitate de a le constrânge să uh, contribuie cu aceste resurse. În ceea ce privește însă PPE-ul, suntem de acord cu toții în privința celui de-al doilea uh, pilon, cofinanțarea uh, agricultorilor. Uh, alt lucru, poate că trebuie să absorbim mai multe resurse din finanțarea privată. Este o pistă insuficient explorată și care ar trebui utilizată. Deci suntem de acord cu linia generală a documentului, cu aceste completări pe care Eh, le-am eh, propus. Ce facem dacă vor fi reduse sumele? Mulțumim, Esther, spune președintele, mulțumesc eh, pentru comentarii și, firește, vom ține cont de aceste completări. Giovanni Lavia, apoi George Lyon. Giovanni. Mulțumesc, domnule președinte. Eu vreau să mă refer la textul raportului în privința noilor perspective uh, de finanțare plurianuală, pentru că concluziile președinției daneze nu mi se pare că au făcut să avanseze prea mult negocierile. Pe de altă parte, mi se pare oportun să evidențiem că acum ar trebui să facem neapărat niște pași înainte sub președinția cipriotă. Azi dimineața am uh, participat la un trialog privitor la uh, bugetul pe 2013 și am avut senzația clară că uh, mă aflu la bordul unei mașini care nu are șofer. Pentru că dacă pe de o parte uh, Consiliul pe 28 și 29 vorbea de creștere și de ocuparea forței de muncă ca linii directoare, pe de altă parte ceea ce s-a decis în combut uh, și anume uh, reducerea cu 17% fondurile pentru creșterea ocupării forței de muncă. Lucrurile nu se potrivesc. Pe de altă parte, azi dimineață Mm, am avut uh, senzația că urmează un parcurs foarte lung și sunt foarte îngrijorat să văd, așa cum a anunțat și președintele, că avem o imensitate de uh, amendamente în privința raportului Comisiei și al colegilor, pe de altă parte, de faptul că nu se procedează rapid rapid uh, și că probabil vom, vom asista la o alunecare a negocierilor în jos față de ce s-a realizat acum câteva săptămâni. Toate astea mă duc la ideea că probabil va trebui împreună cu Comisia să evaluăm ce anume și care ar putea să fie scenariul în uh, cazul în care MMF nu se încheie la timp și ar trebui să ne gândim la o alternativă pentru continuarea politicii agricole comune. De aceea cerem Comisiei să ne spună dacă se gândesc la această ipoteză și dacă uh, trebuie să se discute între Parlament, Comisie și Consiliu asupra acestei ipoteze. Mulțumesc, mulțumesc Giovanni, spune președintele. Fără îndoială, veștile nu sunt pozitive, nici cele de azi de la Eurogrup dar noi o să continuăm cu discuția noastră, vom încerca să demonstrăm că Parlamentul va face tot ce se poate ca să nu se piardă timp. Totuși este evident că dacă atâta timp cât nu avem cifrele PAC, cu greu putem să încheiem această dezbatere. George Lyon, apoi Capula Santos. Uh, thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Acest aviz este, de fapt, un document foarte important din perspectiva Comisiei pentru Agricultură. Și asta pentru că dacă vedem ce a hotărât grupul de contact al, pentru cadrul financiar multianual în ceea ce privește procedura Parlamentului, poziția este una foarte clară. Și anume, compromisurile vor fi votate în comisie, dar nu vor merge în plenară. Și nu trebuie să conțină niciun fel de cifre. Aceasta este singura ocazie, așadar, pe care o avem de a ne exprima punctul de vedere vis-a-vis -vis de liniile roșii și uh, aspectele financiare cheie. Prin urmare, cred că trebuie să analizăm cu mare atenție ce va conține acest aviz, fiindcă, dacă nu, negociatorii uh, care folosesc uh, raportul Comisiei SURE ca uh, temei pentru negocierile cu Consiliul și Comisia cu privire la conținutul um, cadrului financiar multianual, acest raport nu acoperă toate aspectele pe care le discutăm noi în prezent. Și de aceea acum avem ocazia să ne mm, definim uh, pozițiile. În ceea ce privește bugetul, eu cred că avem ocazia să retrasăm linia de bază. Și deși știu că ar fi important să reechilibrăm bugetul, cred că este important să introducem și câteva rânduri la final care să spună că uh, deși am avut, uh, am suferit o reducere uh, masivă, dacă se, vor să se mai facă și alte uh, reduceri, acestea să nu se facă din bugetul PAC. Mi se pare o principală linie directoare pentru comisia noastră ca negociatorii, de care negociatorii pentru cadrul financiar multianual să țină seamă. Apoi, în ceea ce privește chestiunea distribuției, ea nu a fost în discuție în momentul dezbaterii sure și mă întreb dacă nu ar trebui să spunem ceva despre ea în acest document. Poate am putea ajunge la o poziție generală fără a uh, intra în prea multe detalii. Nu știu ce crede domnul Capula Santos despre acest lucru, dar date fiind propunerile sale, eu cred că ar trebui măcar să ne exprimăm uh, poziția vis-a-vis -vis de chestiunea redistribuției. Al treilea aspect se referă la ceea ce este în exteriorul CFM um, și ce este în interiorul său. În momentul dezbaterii proiectului SURE, nu știam uh, că există această propunere a Comisiei de a lua bani din um, fondul de rezervă pentru criză și din fondul de ajustare la globalizare. Ce consideră Comisia? Este această abordare corectă? E bine să se facă așa? Sau vrem ca toți acești presupuși bani, pentru că ei există doar dacă ajungem într-o situație de criză și ne folosim de ei, altfel în realitate ei nu există. Sau îi vrem înapoi în buget, pentru că uh, lucrurile au consecințe. Dacă îi aducem înapoi în buget și nu avem resurse, atunci uh, până la urmă operăm o reducere în politica agricolă comună. Deci și ce părere avem despre acest lucru? De aceea spun că trebuie să ne gândim foarte bine la acest aviz, fiindcă este singura noastră ocazie de a spune care sunt chestiunile cele mai importante pentru noi. De aceea cred că este important, repet, să vedem care sunt liniile principale ale acestui document și ce să introducem în el vis-a-vis -vis de aspectele cheie care ne interesează. Grazie, George. Absolutamente. Mulțumesc, George. Uh, sigur că putem fi de acord cu ceea ce spui, este singura posibilitate pe care o avem pentru a ne sublinia punctul de vedere în privința planului uh, multianual. E acest aviz. Continuăm dezbaterea pentru că văd că s-au înscris mulți uh, colegi, Luis Capula Santos și urmează Medina. Dragă domnule președinte, pur și simplu simplu doresc să spun că mă asociez celor care uh, m-au adus un elogiu muncii dumneavoastră și care uh, văd aici reflectându-se propria lor uh, gândire. Mi se pare foarte pertinent ce s-a spus înainte. Documentul președinției daneze vorbește de redistribuire. A fost o reuniune a ministrilor uh, de, pentru afaceri europene pe această temă, deci uh, va trebui să inserăm în raport acest lucru una din cele mai sensibile chestiuni și va trebui să facem toate eforturile pentru a rezolva această problemă. În ceea ce privește restul raportului, consider că reflectă îngrijorările noastre, uh, îngrijorările exprimate și țin să vă felicit, domnule președinte. Mulțumesc, Luis! Trebuie să revin, dragi colegi, să salut uh, delegația din uh, Noua Zeelandă, pe care i-am uh, aplaudat, dar ei nu erau prezenți, vă cer scuze, de aceea salut, uh, da, un bun venit călduros domnului Lockwood Smith, președintele Camerei Reprezentanților din Noua Zeelandă și pe colegii care au venit astăzi în vizită. Bun venit la Comisia Agricultură și Dezvoltare Rurală a Parlamentului European. Grazie. Continuăm acum dezbaterea noastră cu Maria Beghines. Urmează Brita Liners. Mulțumesc, domnule președinte și uh, uh, mulțumesc pentru acest document de lucru. Poate că nu e potrivit să întrebăm pe colegii Noua Zeelandă dacă au dificultăți cu agricultura, poate că au alte dificultăți, dar Aș dori să adaug un singur lucru la ce s-a spus până acum. Pentru mine, firul roșu este acesta. E doar începutul. Toate aceste amendamente ale noastre cer să li se dea mai mult fermierilor, agricultorilor, în timp ce noi încercăm să le dăm mai puțin. Noi va trebui să cităm aceste amendamente, pentru că nu se poate să le cerem uh, agricultorilor să facă mai mult în privința greening-ului și așa mai departe și noi să facem mai puțin pentru ei. Mulțumesc! Mulțumesc, Maria! Uh, da, sunt cu totul de acord. Noi am votat cu o mare majoritate atât raportul Albert Hess și uh, al Comisiei Sure. Deci este un fir roșu care trebuie să ne unească. Brita Reers și Elisabeth. Ja, danke. Auch ich möchte mich bedanken für dieses... Mulțumesc și eu aș vrea să vă mulțumesc pentru acest document bine structurat, care analizează foarte logic aspectele importante și se concentrează pe fiecare în parte. Ce mă îngrijorează pe mine este că atunci când discutăm despre criza europeană, nu acordăm suficientă atenție bugetului european. Acesta este încă relativ mic și uh, am îngrijorări în ceea ce privește seriozitatea cu care tratăm problema. Trebuie să luptăm mai mult pentru bugetul nostru, mai ales pentru PAC. De, pentru că dacă vrem să re, uh, realizăm mai multe cu mai puțin bani, atunci statele membre trebuie să fie și ele disciplinate, ceea ce nu cred că sunt. Prin urmare, aștept cu interes dezbaterea și din această perspectivă și uh, să vedem dacă reușim să ajungem la un numitor comun pe care să-l susținem cu toții. Elisabeth Costinger. Mulțumesc, domnule președinte. Subscriu la tot ceea ce au spus vorbitorii de până acum în ceea ce privește reducerile bugetare. Eu cred că trebuie să dăm dovadă de mare uh, prudență, cum a spus și domnul Lange, uh, trebuie să acordăm mare atenție dezvoltării rurale care se află sub presiune în toate statele membre, iar ministrii de uh, finanță uh, se repede asupra bugetului pentru a opera tăieri. Uh, aici, dar trebuie să spunem că e vorba de niște fonduri care încurajează creșterea, în special creșterea verde. Deci un motiv uh, pentru a menține acest buget chiar în perioadele încordate, în perioadele de criză financiară și sunt de acord cu colegul McGuinness în ceea ce privește primul pilon. Experiența ne-a învățat că toate acestea sunt întemeiate în ceea ce privește dezvoltarea rurală. Deci trebuie să apărăm această poziție. Cum s-a spus aici, este important în același timp să precizăm împreună cu Comisia o poziție de repliere eventuală uh, în cazul că negocierile nu se încheie la timp și trebuie să ne gândim la această eventuală situație nu vor fi foarte multe probleme după mine în privința programelor de dezvoltare rurală, însă situația este diferită pentru că programele merg până la 31 decembrie 2013, deci agricultorii sunt într-o situație de mare insecuritate. Deci trebuie neapărat să ne punem de acord cu Comisia asupra unor propuneri concrete. Și, în fine, o ultimă remarcă în ceea ce privește cifrele acum câteva săptămâni s-a publicat un studiu care se referă la sectorul agricol în uh, lume, uh, cheltuielile și așa mai departe. Și se pare că Statele Unite acordă de trei ori mai multe subvenții agricultorilor decât europenii. Deci este un lucru pe care nu trebuie să-l uităm, trebuie să subliniem acest lucru, să atragem atenția uh, șefilor de state și de guverne. E vorba uh, de a rămâne competitivi pe plan internațional. Și la asta trebuie să ne gândim. Mulțumim, Elisabeth. Thank you, Chairman. I was... Domnul Stuart Agnew. Mulțumesc, domnule președinte. L-am ascultat pe, cu interes pe domnul Lavia, care are sarcina neplăcută de a face Comisia să își găsească vreo logică în ceea ce privește bugetul reformei politicii agricole comune. Și, după cum spune dumnealui, în ciuda eforturilor sale, și știu că a depus eforturi, el simte că se află într-o, într-o mașină fără șofer la volan. Lucrurile se E, cum spunea Winston Churchill, nu ajungi nicăieri, mergi fără nicio direcție. Președinția daneză, spunea el, a rămas în urmă, ceea ce mi se pare îngrijorător, pentru că Danemarca a avut prima jumătate a anului, șase luni întregi și totodată Danemarca este o țară cunoscută pentru agricultura sa, uh, pentru uh, fermele de porci și pentru orz. Eu sper ca Cipru, care are la dispoziție a doua jumătate a anului, uh, complet uh, sfâșiată în bucăți de vacanța de vară și apoi de vacanța de Crăciun și Cipru, care nici nu este recunoscută pentru agricultura sa, să nu rămână și mai tare în urmă. Și atunci uh, întreb și eu ca domnul Lavia, ce se va întâmpla în această situație? Și adresez întrebarea comisiei, ca și următoarea întrebare. Uh, la urma urmei se va întâmpla ca soluția finală să ne fie pur și simplu impusă? Vă mulțumesc. Albert Des, poi ia. Mulțumesc, uh, Agnew. Uh, Albert Iar. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să subliniez ceea ce a spus deja Esther de Lange în numele uh, grupului său. Cred că Atât ea, cât și Giovanni Lavia, cât și ceilalți colegi din celelalte grupuri au subliniat în observațiile lor uh, uh, unanimitatea părerilor din încăpere și uh, doamna McGuinness a spus un lucru important și anume, chiar dacă în ceea ce privește bugetul există un status quo, tot se va ajunge la reduceri bugetare datorită faptului că statele membre au de făcut o mulțime de alte lucruri. De exemplu, acel 7%, dacă scoți acest procent, atunci uh, vei avea mai mult de cheltuit și vei obține mai puțin. Și uh, sper ca în uh, ceasul al 11-lea statele membre să se pună de acord. Eu sunt membru al acestui parlament de peste 20 de ani și se întâmplă ca uneori să smulgem o soluție pozitivă în ultima secundă. Sper ca așa să fie și de data aceasta, dar mi-e teamă că perspectiva nu este una foarte roz. Poate că uh, se gândești la anul viitor, la sfârșitul anului viitor, ceea ce ar însemna că de-abia în 2014 se poate materializa reforma politicii agricole comune. Cred că există un acord general aici că putem spune da doar odată ce finanțarea uh, există. Reforma politicii agricole comune dacă înseamnă 20% mai, mul, mai puțin bani și 30% mai mult de făcut și mai multă birocrație, nu avem cum să o acceptăm și vom face tot ce putem pentru a ne asigura că în viitor agricultura are sprijinul adecvat. Nu e vorba de, doar de agricultură, oricum mare parte din acești bani merg în beneficiul consumatorilor și acest lucru trebuie transmis cetățenilor, pentru că dacă nu am sprijini fermierii, atunci tot ceea ce am obține la nivel alimentar ar fi mult mai costisitor. Dacă vom cheltui mai puțin, poate chiar cu 1%, atunci vorbim de o sumă minimă și chiar și aceea trebuie să primească finanțare. Mulțumesc, Albert. Recuvântul Peter. Apoi Michel Dantec. Vielen Dank, Vorsitzender. Also normalerweise ist es schon eine äh, Mulțumesc, domnule președinte. o să recurg la jargonul parlamentar, dar mi se pare puțin nerușinat din partea statelor membre să nu ne spună care sunt cifrele adevărate. Pentru că trebuie să jucăm corect și să începem dezbaterea corectă, știind ce sume avem la dispoziție. S-a vorbit despre ocupare și locuri de muncă. Cu toții vrem asta, desigur, dar se pare că agricultura a fost lăsată în afara acestei ecuații și chiar și în primul pilon. Tot asta avem creștere și ocupare. Cu 17 milioane de persoane lucrând în agricultură nu e o sumă, nu e un număr mic. Sunt mulți oameni cu locuri de muncă în uh, agricultură și tot aici vorbim și despre crearea de lo- noi locuri de muncă, dar aceste 17 milioane trebuie susținute și garantate. Uh, comisia noastră a fost foarte consecventă Vrem să păstrăm bugetul existent în prezent și dacă el este mult mai mic, să tragem concluzia logică. Lucrurile se leagă între ele și trebuie să vedem ce este acceptabil și ce nu. Dacă birocrația este mai mare și banii sunt mai puțini, atunci cred că ne îndreptăm spre ceva nerealizabil. Haideți așadar să fim consecvenți, să ne susținem poziția și să negociem corect, dar ferm. Mulțumesc! Mulțumesc, Michel Dantin și apoi domnul Secherias. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, pentru prezentarea uh, lucrărilor făcute în cadrul comisiei noastre. Trebuie să dăm dovadă de realism. Această problemă a bugetului, inclusiv a bugetului agricol, va fi în final tranșată de șefii de stat și de guvern. Pentru că problema agricolă în multe dintre statele noastre este una importantă și este evident că un stat sau altul este pe cale să facă din problema agricolă și din reechilibrarea ajutorului ajutor, ajutoarelor uh, un element sine qua non al bugetului global. Prin urmare, trebuie să atragem atenția șefilor de state și de guverne asupra mizei și asupra ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Și aici voi uh, detalia puțin mai mult. Uh, ne aflăm cu toți într-un tip de gândire unică, care datează de la ultimul acord privind bugetul agricol și anume că vom face același lucru în 27 pe care l-am făcut și în 15, fără niciun cent în plus. Această gândire unică a fost inspirată în momentul în care lumea credea încă că piața și doar piața poate regla problemele agricole. Ne aflam cumva într-o prelungire a secolului 20. Azi suntem în secolul 21, într-o altă lume, unde avem dovada că piețele nu sunt capabile să regleze ele singure, crizele determinate de fluctuațiile prețurilor produselor agricole, unde anumite state care ieri cereau reducerea bugetelor agricole sunt astăzi primele care acordă credite suplimentare tocmai acestei agriculturi și aici mă gândesc în primul rând la Brazilia, la Argentina, dar și și tocmai spunea Elizabeth Constinger acest lucru, la realitatea cifrelor americane. Americanii care ne cereau să facem mai puțin și care, când au prezentat cifrele, am văzut că fac mult mai mult decât noi, chiar de trei ori mai mult decât noi. Cred că aceasta este realitatea pe care trebuie să ne bazăm. Aceasta este realitatea pe care trebuie să o susținem. Eu nu vreau să spun că politica noastră agricolă comună nu trebuie să susțină, să progreseze are nevoie de acest lucru, dar atunci când vorbim de mijloace, trebuie să ne comparăm cu situații comparabile. După cum am spus, lumea s-a schimbat față de 2002. Nu ne mai concentrăm aici doar pe uh, aspectele bugetare. Trebuie să ne facem auziți pentru ca toată lumea să știe ce se întâmplă în jurul nostru. Dacă vrem să facem din agricultură o activitate economică și o activitate care să susțină teritoriile europene. Grazie, Michel. E noi dobbiamo... Mulțumesc, Michel. <clears throat> Sigur, noi trebuie să facem tot ce se poate pentru a menține această direcție. Uh, domnul vicepreședinte Sicherieschi, apoi Jose Bove. Vă mulțumesc foarte mult. Suntem cu toții de acord între noi, în realitate, deoarece suntem cu toții foarte apropiați de agricultură. Simțim cu toții care este pulsul agriculturii. Situația însă acum este foarte specială și cred că trebuie să ne gândim și la următorul lucru. Dacă Comisia pentru Agricultură nu ar trebui să ia o poziție specială în ceea ce privește bugetul și în ceea ce privește reforma PAC. Acestea sunt subiecte legate între ele. Ar trebui să ne punem și întrebarea dacă am putea face ceva acum, înainte de vacanța de vară. Și apoi trebuie să ne întrebăm ce trebuie să facem după vacanța de vară. Și aceste lucruri trebuie decise. Aș mai dori să spun că în urma conversațiilor cu colegii mei din Parlamentul polonez, oratorul s-a întrerupt. Oratorul continuă, am discutat cu colegii din Parlamentul Ponescu vis-a-vis -vis de agricultură și și ei mi-au vorbit despre următoarea problemă. La nivelul Consiliului General au început deja negocierile și acestea acoperă de asemenea și agricultura. Sunt cunoscute anumite sugestii, statele membre sunt la curent cu faptul că negocierile continuă și suntem conștienți de faptul că Consiliul European este cel care va tranșa problema. Trebuie să luăm contactul cu primii miniștri, cu miniștri care vor participa la Consiliul European și trebuie să păstrăm legătura cu aceștia. Apoi, Analizând felul în care au fost adoptate bugetele pentru agricultură în ultimii ani, am ajuns la concluzia că este adevărat faptul că nu luăm suficient în cauză, în considerare, um, lărgirea Uniunii Europene, extinderea Uniunii Europene. Vă mulțumesc. Grazie, vicepreședinte Sicherischi. Mulțumim, domnule vicepreședinte Sicherischi. Josepove. Oui, uh, merci. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vorbesc puțin despre problema din fond. Nu în aceeași măsură ca domnul Michel Lanten, dar uh, în același sens. Și pe mine mă neliniștește viitorul acestui buget, dar nu neapărat din aceleași motive ca pe restul lumii. Aici este vorba despre legitimitatea politicii agricole. Dacă politica agricolă nu este legitimă, în raport cu mizele pe care le avem în față, atunci statele vor spune la ce servește să continuăm finanțarea unei agriculturi care distruge locurile de muncă, mediul și care nu, și care nu dă produse de calitate. Cetățenii știu acest lucru, lucrurile sunt publice, propunerile aflate pe masă de negociere aceste poziții merg într-un sens complet greșit. Cetățenii constată faptul că negocierile între state nu merg suficient de repede, că plafoanele propuse nu răspund absolut deloc nevoilor agricultorilor. Aș spune chiar că este vorba despre o insultă la adresa majorității uh, agricultorilor. Ce vor spune cetățenii de ce vor spune ei că trebuie să dăm bani pentru o politică care nu servește la nimic? Intervin asupra celor spuse de Bove. Eh, mai sunt doi vorbitori. Martin. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am vorbit uh, de foarte multe ori în uh, această comisie. Alberde și alți colegi au spus astăzi că trebuie să rămânem uniți, ca și cum asta ar fi o familie creștin-democrată foarte mare și foarte variată. Acest lucru s-ar putea să funcționeze în Berlin sau altundeva. știm care sunt sumele absorbite de Berlin. Și acest lucru creează presiune asupra altor zone. Vorbim despre 20 de despre 128 de miliarde de euro. Și o parte din acești bani se vor face resimțiți în uh, sectorul agricol. Reforma și bancara este legătura dintre aceste două elemente. Dacă, vom avea, dacă vrem să avem o reformă adevărată, va fi foarte dificil să obținem acest lucru. Nu cred că noi dorim pur și simplu să menținem nivelul cheltuielor din agricultură, având în vedere presiunile aplicate în alte zone. Trebuie să ne asigurăm de faptul că obținem o reformă adevărată. Nu trebuie să spunem că avem nevoie de toți acești bani pentru a ne menține competitivitate pe piața mondială, pentru că atunci am ajunge pe o spirală care nu merge în altă direcție decât în jos. Nu trebuie să spunem că avem nevoie de, de stimulente, de subvenții ca să ne menținem poziția pe piața mondială. Să fie totul foarte clar care este centrul reformei PAC. Aceasta trebuie să fie sustenabilă și trebuie să avem destui bani ca să rămână sustenabilă. Merit McGuinness acum. Vă mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare rău că trebuie să vorbesc din nou. Cred că trebuie să răspund neapărat intervenției domnului Bove. Am încercat să găsesc studiul care a fost trimis prin e-mail colegilor cu privire la opinia publică vis-a-vis -vis de agricultură și vis-a-vis -vis de contribuția acesteia la mediu. Este vorba de un studiu pozitiv. Sugerați că publicul are o impresie proastă asupra agriculturii. Acest lucru nu este corect. Bazându-ne pe acest studiu recent, aș dori să se ia notă de acest lucru. În ceea ce privește legitimitatea, este o întrebare corectă. Dar eu am spus că le cerem agricultorilor europeni să facă mult mai mult. Și colegii din Noua Zeelandă se confruntă cu aceste probleme de mediu, dar în alt fel. Este vorba de utilizarea terenurilor și schimbarea utilizării terenurilor. Nu cred că trebuie să ne cerem scuze cu privire la eforturile noastre în domeniul bugetului sau a felului în care abordăm reforma. Le cer colegilor să ia în considerare studiul respectiv și să afle ce cred cu adevărat cetățenii cu privire la mediu și la contribuția agriculturii la acesta. Grazie. Allora, tutti... Eh, Mulțumesc. Atunci au intervenit toți cei înscriși. Voi da cuvântul comisiei. Domnul eh, director Megel, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru această dezbatere atât de interesantă, care a demonstrat care este mm, părerea ă, membrilor acestei comisii. Noi suntem foarte mulțumiți de sprijinul pe care îl primim din partea dumneavoastră, noi Comisia, Comisia Agricultură încercat să accelereze negocierile și Comisia are același obiectiv, Comisia Executivă. Am prezentat și noi un nou proiect cu noi cifre. De aceea suntem foarte uh, satisfăcuți de Uh, ajutorul dat de dumneavoastră care ne va permite să accelerăm procedura. Ați ascultat uh, aici uh, cuvântul președinției cipriote și putem fi optimiști pentru că președinția cipriotă dorește să se concretizeze aceste discuții și să se ajungă la un rezultat până la toamnă, de dovadă de mare ambiție. Unii membri ai Comisiei au întrebat dacă nu ar fi cazul să ne gândim la un plan B. Mie nu mi se pare momentul să ne gândim acum la un plan B. După mine am dat un semnal greșit pentru că unii ar putea crede că am pierdut deja speranța de a ajunge la o încheiere. De aceea mi se pare mult mai bine să așteptăm până la sfârșitul anului pentru a avea un cadru financiar multianual, astfel încât să putem planifica reforma agricolă pentru 2014, care se poate intra în vigoare atunci. În ceea ce privește interpretarea cadrului financiar multianual, cred că nu este acum momentul să luăm poziție în privința celor prezentate de dumneavoastră, însă Comisia va căuta să ajungă la un acord cât mai repede și pentru a apăra interesele sectorului agricol cât se poate. Mulțumesc Comisiei, spune președintele, mulțumesc tuturor celor care au intervenit în fața noastră avem acum un uh, cadru clar în ceea ce privește poziția Parlamentului European. Un cadru limpede care a fost reafirmat de mai multe ori în cadrul acestei comisii și pe care l-am votat în plenară cu majorități foarte mari uh, acest cadru rezultă din obiectivele uh, de care vorbea și raportul Gariga din Comisia Sure, pe care noi l-am confirmat de mai multe ori în rapoartele noastre, atât George Lyon cât și Albert Dess. Fără îndoială, prin urmare, noi dorim să uh, menținem ferm acest fir roșu, această linie directoare în privința prerogativelor unei agriculturi care să poată înfrunta noile provocări. Sunt de acord în privința celor eh, exprimate de mulți dintre dumneavoastră, dar și colegi, dar eh, cred că um, ați eh, intenționat doar să subliniați noile dificultăți pe care le înfruntă agricultorii europeni într-un cadru uh, competitiv nou care rezultă și dintr-o anumită instabilitate a piețelor mondiale, care rezultă și dintr-o situație nouă privitoare la volatilitatea prețurilor și a uh, dificultăților uh, pe care le au agricultorii ca urmare a multelor modificări în politica agricolă făcute în ultimii ani. Deci noi ca Parlament avem o responsabilitate în lumina tratatului de la Lisabona Uh, pentru că ne confruntăm cu probleme noi față de trecut. De aici și accentul pe care l-am pus uh, în uh, documentele noastre și aceste documente sper să poată fi îmbunătățite prin amendamentele noastre care să ajungă la un număr, cum să-i spun, omenesc, mai ales pentru a încerca să subliniem lucrul la care ținem cel mai mult, și anume că destinul unei agriculturi europene uh, trebuie să fie de natură să mm, răspundă unor noi dificultăți. Vă mulțumesc prin urmare acest uh, aviz uh, cum spunea George Line, este un prilej de a ne exprima poziția și pe 4 septembrie Până pe 4 septembrie puteți depune noi amendamente. Vă mulțumesc tuturor și aș continua trecând la punctul 5, care este de altfel strâns legat de punctul precedent, bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2013, raportor de aviz Ester de Lange. După ce s-a aprobat uh, Eh, avizul colegii, Lange, eh, intrăm acum în faza crucială a procedurii anuale de eh, buget. Consiliul se va exprima la sfârșitul lui iulie, nu se știe încă data exactă și noi va trebui atunci să ne prezentăm amendamentele noastre. Aș da acum cuvântul lui Esther de Lange, apoi firește Uh, înainte de Aldo Longo, uh, îi invit pe colegi să intervină. Da, mulțumesc. Um, uh, de Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Trebuie, într-adevăr, să, să se lucreze mai mult la acest proiect. Așteptăm ca intențiile Coreper să fie publicate miercuri, iar în ceea ce privește adoptarea în Consiliu este vorba de sfârșitul lunii iulie, probabil ceva mai târziu decât uh, de obicei. Acest lucru înseamnă că este vorba de un buget sensibil. Domnul Lavia a spus câteva lucruri cu privire la, cel, la acea creștere de 7%, propunerea de la Comisia pentru Agricultură. Aceasta nu s-a dezbătut foarte mult, deoarece se, vor face, se va face o creștere a plăților de doar 2%. politica regională trebuie să fie planificată pe lungul, de-a lungul mai multor ani. În ceea ce privește Consiliul, aș dori să spun unul, următorul lucru. Mulți membri critică acest 7% și unii consideră că linia de 0 nu este realistă. Ei au promis foarte multe în ceea ce privește angajamentele. Deci dacă îți iei un angajament, atunci la urma urmelor trebuie să și plătești. Însă acest lucru survine spre sfârșitul perioadei, nu la începutul perioadei. Se pare că Consiliul a creat această problemă el însuși. Plăți mai mici și angajamente mai mari. Consiliul a mai spus că uh, problema cu zero este nerealistă, deoarece s-au uh, stabilit uh, diverse priorități fără să se atingă de fonduri. Am spus colegilor că nu vom analiza doar locurile, doar domeniile unde avem nevoie de mai multe fonduri, ci și zonele de unde putem uh, tăia fonduri și sper că și colegii vor putea să mă ajute în acest sens, mai ales raportorii din umbră. Ce posibilități găsesc ei în acest sens? Apoi câteva cifre provizorii. La ce se gândește Consiliul în acest sens? vor fi tăieri uh, individuale. 8 milioane s-au luat de la promovare. Pe mine mă miră acest lucru, deoarece anul trecut anul trecut am avut sectorul fructe și legume. Acesta a fost afectat. Spania și Olanda, în aceste două țări, s-au înregistrat probleme cu castraveții și cu ardei. a avut loc criza binecunoscută și cu toți am subliniat faptul că este extrem de important ca informațiile prezentate consumatorilor să fie corecte. Când vine vorba de reforma PAC, este extrem de important ca Comisia să își facă propunerea și Parlamentul să o, să-și dea avizul, dar nu trebuie să ne Trebuie să evităm situația în care avem doar câțiva mari distribuitori. Și apoi, cât de realist este să spunem că 300, că se vor primi încă 300 de milioane? Cred că Comisia este foarte ambițioasă în ceea ce privește banii pe care crede că îi va primi înapoi de la statele membre. Ei vorbesc de 300 de milioane. Mie mi se pare că este uh, nerealist. Aș dori să știu care este opinia Comisiei cu privire la propunerea Consiliului. Ce este realist, ce nu este realist, ce cred ei că se poate realiza, unde se pot face tăieri, ce, unde avem nevoie de mai mult. Apoi, în ceea ce privește proiectele pilot și acțiunile preparatorii. Comisia pentru Agricultură chiar se află într-un conflict cu Comisia în acest uh, domeniu. Noi credem că în trecut nu s-au făcut suficiente lucruri ca urmare la aceste proiecte pilot și acțiuni preparatorii. Mai ales când vine vorba de marje, de lanțuri și așa mai departe. Nu este foarte clar. Sistemul uh, are anumite probleme și nu funcționează așa cum trebuie și se concentrează mult prea puțin pe, pe margini și care este rolul lor în uh, lanțul uh, în lanț. În Olanda, de exemplu, există anumite probleme, 20-30% marge investite uh, în distribuitor și doar 5-10% s-au uh, constatat mai încolo în cadrul lanțului. Trendul înregistrat a fost de câteva puncte procentuale pentru agricultori, 10-15% pentru um, intermediar și mai mult pentru supermarket. Aici dorim noi să intervenim. Comisia nu ne-a prezentat suficiente în acest sens. Un alt proiect pilot pe care l-am adoptat acum câțiva ani, îl țineți minte pe domnul Milder, un onorat membru al acestei comisii. El a înaintat un proiect pe care noi l-am sprijinit și care spunea că comisia trebuie să spună care sunt criteriile obiective cu privire la subvențiile pe hectar. Acum, iar avem probleme, nu știm cum să facem plățile respective. O singură sumă pe hectar per an, acest lucru nu este corect, se spune. Comisia nu a, proce- nu a profitat de oportunitatea de a lua măsuri cu adevărat piețele devin mai volatile și se spune că mm, experții știu tot ce trebuie făcut cu privire la piețele volatile și întreprinderile de asemenea știu ce trebuie să facă. Se vorbește despre înghețarea zahărului pentru următorii ani, dar și agricultorii trebuie să știe ce măsuri pot lua, ce măsuri pot lua în acest secol al 21 lea cu privire la piața care este din ce în ce mai volatilă. Bugetul nu va crește, va fi și mai scăzut pentru ei, însă anul acesta Comisia spune că nu e nevoie să facem acest lucru, facem de multă vreme, și, ei, și Comisia invocă articolul 21 și articolul 24 din regulamentul cu privire la dezvoltarea rurală. 21 se referă la training și 24 se referă la consultanță. Aș dori să întreb statele membre dacă, trebuie să aflăm dacă statele membre se folosesc cu adevărat de aceste articole. Se folosesc de banii pentru dezvoltarea rurală, pentru uh, pregătire și pentru consultanță. Nu sunt foarte entuziaști în acest sens. Apoi, îi întreb dacă folosesc acești bani pentru a informa pe agricultori ce să facă la nivelul, de, la nivelul uh, proprietăților, ei spun că nu. Ar trebui să facă ceva. Noi le-am am spus comisie că este vorba despre o prioritate fundamentală. Știm că fermierii vor primi din ce în ce mai puțin de la Europa și atunci ar trebui să poată face ceva cu privire la piețe. Trebuie să ne asigurăm de faptul că fermierii au măsuri la care pot uh, apela. Termenul pentru amendamente este 23 iulie. Înainte să mergeți în vacanță, sper că vor apărea câteva idei, deoarece ne putem aștepta la foarte puține din partea bugetului de anul viitor. Vă rog să nu reveniți la propunerea inițială comisiei, să priviți cu atenție uh, și să spuneți ce se poate face și unde. Voi discuta cu plăcere toate aceste lucruri dumneavoastră. Vă mulțumesc. Esther, de la tua prezentare. Mulțumesc, Esther, pentru prezentare. Începem imediat. Trecem la Giovanni Davia, apoi domnul Rodus. Ai cuvântul, Giovanni. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru prima oară observ că, în realitate, uh, Consiliul se află într-o oarecare întârziere față de procedura de buget, de aceea trialogul de azi dimineață privitor la buget eh, vedea, pe de o parte, eh, Parlamentul cu un mandat puternic votat cu 500 și ceva de voturi săptămâna trecută, pe de altă parte, eh, Consiliul care și-a exprimat pe plan tehnic evaluările, dar n-a trecut nici prin Coreper, nici prin Consiliu. Trecerea prin Consiliu e prevăzută pentru sfârșitul lunii, însă mi se pare ciudat ca noi să putem să ne încheiem amendamentele înainte de a putea cunoaște bine ce se va întâmpla în Consiliu. Probabil că acest lucru se va întâmpla înainte de scadența din 23, însă cred că oricum ar fi oportun să facem niște observații atunci când vom cunoaște care sunt pozițiile Consiliului. Vă uh, informez cu acest prilej că lectura Comisiei uh, uh, la Combud pe plan tehnic este o lectură extrem de restrictivă care a ajuns la o concluzie de compromis intern, pe care, evident, uh, noi o considerăm foarte slabă, dat fiind uh, contrapoziția dintre țări care, care plătesc și cei care percep. Impresia mea este că s-a încercat păcat uh, să se facă tăieri la rubricile care sunt mai puțin apărate. Deci, punctul 4, uh, politicile de vecinătate au fost pur și simplu jefuite această rubrică, ca și uh, rubrica 1A privitoare la cercetare și dezvoltare, tineri, întreprinderi mici. În schimb, în privința rubricii 2, tăierile au fost uh, selective, au privit cheltuielile de piață și trebuie să auzim de la comisie dacă pe baza indicațiilor formulate uh, previziunile făcute în cadrul Consiliului este corectă în privința nevoii de intervenție pe piață sau dacă Comisia consideră că în acest moment al anului previziunile formulate uh, sunt încă valabile. Și o ultimă observație se referă la procedura de buget în ansamblu. Eu personal nu știu dacă să fiu optimist sau pesimist, pentru că de dimineață am văzut un consiliu care nu arăta nici măcar disponibilitatea să se întrunească pentru a face punctul asupra acestor plăți. Dar un lucru mi-e limpede. Eh, chiar și în privința dezvoltării rurale, că noi avem state membre care își fac uh, niște calcule de cheltuieli și de nevoi. Pe urmă avem comisia care taie pe baza experienței aceste sume și pe urmă statele membre care nu vor să plătească ceea ce comisia a tăiat. Uh, deci eu uh, formulat aceste cereri, pe urmă s-au operat uh, reduceri, dar ei, ei nu vor să plătească. Mi se pare un paradox care nu poate fi susținut. Pe de altă parte, nivelul cheltuielilor în, la, în domeniul politicii rurale în statele membre crește. În multe țări avem programe importante și n-aș dori ca aceste cheltuieli să fie blocate din mm, lipsa loc alocării de fonduri pentru că ar fi un risc foarte grav pentru teritoriul rural și un risc față de credibilitatea politicii agricole în ansamblu Mulțumesc, uh, Giovanni. A cerut uh, din nou uh, cuvântul Ester de Lange pentru o clarificare. Da, domnule președinte, ca să explic această situare în timp deci, nu știu când vom scrie aceste amendamente. Deci, ce am făcut până acum este, în anii trecuți, am formulat amendamentele pe baza propunerilor comisiei și am ajustat amendamentele. Dacă cifrele erau altele, acum trebuie să ne bazăm pe cifrele Coreper care în mod normal vor fi mai apropiate de propunerile finale ale Consiliului. De aceea puteți să depuneți amendamentele și dacă cifrele uh, ultime vor, difera, uh, vor diferi față de cele ale coreperului, le vom uh, modifica. Uh, sigur că vrem să, votim, uh, să votăm cu toții la timp și de, pentru asta va trebui să uh, putem vota la timp pentru a asigura Eh, noi negocieri eh, la începutul lui septembrie. De aceea am eh, stabilit această dată, deci înainte de adoptarea de către Consiliul. Secretariatul va colabora, să sperăm, cu noi. Vă mulțumesc pentru atenție. Bun, acum Ulrich. Domnul Rocus. Da, mulțumesc. Mulțumesc mai întâi colegii noastre Esther de Lange. Cred că ea este interlocutorul ideal pentru Consiliu, are temperamentul potrivit, totuși mă cam sperie felul în care se poartă Consiliu când e vorba de a face forma cupluri cu Consiliu, nu trebuie să ezităm și dacă casa uh, ia foc, uh, descoperim că Consiliul a dispărut. Acest lucru este, este inacceptabil. Uh, subvențiile acordate organizațiilor de agricultori trebuie reduse, oare e inacceptabil. Aso- asociațiile de agricultori, nu am mai vorbit de ele. Uh, am vorbit totuși în ultimele luni de rolul lor important față de uh, vânzările cu amănuntul și este inadmisibil să ignorăm acum. Sper că suntem cu toții de acord să nu acceptăm aceste reduceri ale proiectelor pilot pe care le-am propus, care sunt bune, care sunt interesante, care vizează uh, să creeze posibilitatea ca agricultorii să renunțe într-o zi la uh, subvenții, să devină mai competitivi uh, deci trebuie efectiv să uh, menținem aceste proiecte pilot. Pe scurt, socotesc că uh, bugetul este inacceptabil, că Consiliul trebuie să revină asupra poziției sale și că în privința reformei toți cei uh, interesați, agricultorii, asociațiile de apărare a mediului, toți cei interesați trebuie să-și mențină pozițiile uh, și cred că doamna Adelange își face bine treaba, eu îi acord întreaga mea încredere și să sperăm că va avea succes în privința acestui dosar. Domnul Rost, mulțumesc, domnule președinte. Spre deosebire de colegii mei, sunt uneori uluit de ce se întâmplă în Consiliu și uh, aș descrie asta ca un joc de minciuni de o parte și de alta. În privința uh, cifrelor proiectului de buget pe care îl avem în fața noastră, uh, e vorba de ceea ce a prevăzut fiecare stat membru că va cheltui Așa că uh, Comisia a primit aceste previziuni, le-a tăiat cu 20% pentru că le crede prea optimiste și uh, rezultă un buget cu niște cifre uh, mi se atrage atenția că Comisia de fapt a redus previziunile statelor membre cu 30% și atunci bugetul prevăzut de, de, de ce să îi, nu îi acuzăm că au umflat cifrele? Pentru că e o situație destul de interesată. De ce? Nu sunt în potriva reducerii cheltuielilor. Dar de ce să presupunem că ele nu vor avea un efect uh, autentic asupra situației agricultorilor. Deci, aș dori să aud părerea Comisiei în privința acestor reduceri și care va fi, din punctul lor de vedere, impactul acestor reduceri asupra sprijinului financiar, care sunt așteptările lor și unde este diferența între poziția lor și poziția Consiliului. Vă mulțumesc. Mulțumesc, George. În acest moment să ascultăm, deci, cuvântul Comisiei și îi dau lui Aldo Longo posibilitatea de a interveni. Mulțumesc, domnule președinte. Este o sarcină dificilă pentru că uh, suntem confruntați în acest moment cu o opoziție a da, Combut, care ne pune în dificultate și vă explic imediat de ce. Noi am formulat un buget care, după părerea noastră, era potrivit. Era destul de strict. Se baza pe analiza noastră a nevoilor, care a ținut seama și, cum a spus și domnul Lavia, de informațiile, previziunile primite din statele membre. E limpede că noi, în privința acestor previziuni, nu operăm cu detalii forfetare, ci ne bazăm pe o abordare metodologică care ne permite să ponderăm aceste previziuni ale statelor membre în funcție de anumite elemente. Ă, în redactarea bugetului pe 2013, noi am ținut cont în special de ă, sectoarele directe de o perspectivă a evoluției piețelor agricole, o perspectivă pozitivă, care ne-a ă, permis să conturăm niște ipoteze de cheltuieli ă, optimiste, să spunem așa, a trebuit să mai uh, luăm uh, și, să, să ținem cont și de niște decizii luate în trecut. Ă, evident, a trebuit să ținem cont și de previziunile multianuale și de o anumită accelerare care a avut loc și s-a semnalat aici pe bună dreptate, a avut loc o accelerare a programelor uh, care probabil se va accentua și mai mult pe parcursul anului 2013, ceea ce va face imperativă apărarea unor alocări. Am luat, deci, notă de po- poziția recentă a Consiliului. Evident, ne îngrijorează și nu puțin aceste reduceri propuse de Consiliu. Uh, le vom analiza cu atenție pentru a încerca să vedem uh, care este fezabilitatea unor asemenea tăieri. Ni se pare cu totul arbitrar ceea ce s-a propus în privința clearance-ului. Nu are niciun temei. Uh, această sumă de 320 de milioane de euro e pentru noi o propunere absolut arbitrară. Ne îngrijorează de asemenea și alte elemente pe care, evident, în stadiul actual le considerăm incoerente cu previziunile noastre. Din acest motiv, în acest moment, parametrii noștri rămân aceiași din momentul când am formulat propunerea de buget și în acest moment nu uh, suntem în măsură să reconsiderăm aceste poziții. Sigur, cum a spus și domnul uh, Lavia și mulțumesc și doamnei de Lange pentru invitațiile care ni s-au adresat, uh, E adevărat că într-un viitor apropiat, probabil în luna septembrie, va, vom începe să lucrăm la o scrisoare de rectificare care va fi prezentată în octombrie, iar în septembrie ar putea să-și facă apariția niște elemente, niște parametre modificate față de cele inițiale care ne-au permis să ne formulăm propunerea de buget. În acel moment, probabil, vom avea posibilitatea de a fi mai preciși față de propunerea uh, care se află azi pe masa Consiliului. Acestea fiind spuse, uh, eu rămân, domnule președinte, foarte deschis pentru a aprofunda cu Parlamentul, mai ales cu doamna raportor de Lange, o discuție, poate mai precisă, asupra unora din propunerile Consiliului. Suntem dispuși să începem imediat lucru pentru a ajunge la o viziune mai clară a situației. Aș dori, uh, cu permisiunea dumneavoastră, să trec acum la aspectele proiectelor pilot. Uh, un element recurent în discuțiile noastre în acest moment al anului. În primul rând, aș dori să spun că Comisia este conștientă pe deplin de importanța Uh, pe care o dă Parlamentul proiectelor pilot și acțiunilor pregătitoare ca instrument uh, de acțiune politică. Aș dori însă să amintesc că uh, deja Comisia întreprinde multe acțiuni, în special acțiuni de studiu, care în unele cazuri riscă să se suprapună cu propunerile de proiecte pilot. Este motivul pentru care suntem uh, atenți să nu creăm aceste suprapuneri între propunerile Parlamentului și uh, ceea ce am făcut noi uh, de, sau avem pe șantier în momentul de față. Și aici cred că, în mod general, o, o, o reuniune mai tehnică, mai specifică ne-ar permite să clarificăm anumite aspecte privitoare la proiectele pilot propuse atât în trecut cât și în acest exercițiu și aș dori să uh, uh, o invit pe doamna de Lange să ne dea posibilitatea de a ne exprima mai în detaliu și aș dori de asemenea să răspund la o serie de elemente care au făcut astăzi uh, obiectul unor observații pentru a fi mai clari în privința anumitor elemente. Spusesem deja în trecut că în ceea ce privește studierea marjelor și prețurilor, avem în curs o serie de inițiative care, după părerea noastră, corespund cu ceea ce ne cere Parlamentul prin acest proiect pilot. Uh, un instrument de observare atât a prețurilor cât și a marjelor există deja și ca urmare a observațiilor dumneavoastră, noi ne-am gândit, domnule președinte, că ceea ce este cu adevărat necesar, doamnă de Lange, cu adevărat necesar este să încercăm să mm, mm, îmbunătățim transparența acestor rezultate, comunicarea lor, să le facem publice. Aici noi suntem dispuși să colaborăm și să încercăm să răspundem exigențelor acestui Parlament. Sper mm, ca acest lucru să fie perceput ca o acțiune de bunăvoință și de răspuns la întrebările dumneavoastră. În plus, aș mai dori să fac câteva observații în privința problemei limitelor, marjelor de preț, pentru că cred că aici este un lucru care trebuie aprofundat. E vorba despre asta. Noi deținem eh, studii bune în privința uh, utilizării, în privința margelor de produse agricole. Am dorit să avem o confruntare cu doamna de Lange pentru a înțelege mai bine ce anume cere Parlamentul și eventual să studiem împreună ce răspuns putem da acestor solicitări. Domnule președinte, am putea să intrăm Uh, în detaliu și în privința altor proiecte pilot, dar aș dori să facem acest lucru mai curând în cadrul unei reuniuni mai bilaterale și mai tehnice în privința proiectului domnului Mulder. Noi am folosit fonduri uh, și suntem de 2 milioane și avem Uh, suntem pe punctul de a semna un contract și avem la dispoziție 2 ani. În privința gestionării uh, volatilității prețurilor, deci um, am, am răm- noi, noi rămânem convinși, domnule președinte, că acest element trebuie abordat cel mai bine prin uh, încercând să facem mai concretă acțiunea la nivel teritorial, deci prin instrumentele dezvoltării rurale, pentru că fiecare filieră are o istorie a ei, fiecare teritoriu are niște piețe care uh, privința volatilității prețurilor acționează în mod diferit. Acestea sunt, domnule președinte, doar câteva elemente. Aș putea continua cu această listă, dar cred că timpul nu ne permite. Mulțumesc, spune președintele, vă mulțumesc eh, domnului director Aldo Longo, cred că eh, s-au înțeles lucrurile. Eu i-aș da în concluzie cuvântul lui Esther, apoi putem trece la punctul următor. Eh, mulțumesc, domnule președinte. Desigur, și eu vreau să mulțumesc colegilor care au intervenit și în special Comisiei pentru răspunsul detaliat. Suntem uh, de acord uh, cu privire la multe aspecte. Mă bucur că în ceea ce privește conturile, uh, Comisia este de acord cu abordarea noastră, în timp ce abordarea Consiliului a fost una foarte selectivă. Dacă raportorii din umbră uh, doresc, pot să ni se alătură. dar cred că este important ca eu să discut cu reprezentanții comisiei cu privire la orice eventuale schimbări și sunt o serie de puncte pe care aș putea să le includ. În ceea ce privește uh, proiectele pilot, cred că ar trebui să intrăm în detalii cu privire la acest subiect cu o altă ocazie, pentru că domnul Milder mi-a spus în 2009 că a propus cu ani în urmă o analiză a criteriilor obiective pentru distribuirea uh, sprijinului la venituri. Iar acum eu aud că contractul a fost uh, semnat în 2011, ceea ce este mult prea târziu. Vorbim acum despre reforma PAC acum și avem nevoie de criterii obiective. Suntem în mijlocul discuțiilor și auzim că de-abia s-a semnat contractul. Aceștia sunt bani aruncați pe fereastră pentru că el pur și simplu vine prea târziu. În ceea ce privește um, partajarea marjelor, uh, ea este încă o um, prioritate pentru noi. Însă, după cum spunea Comisia, mă bucur să aud că ei sunt pregătiți să vorbească cu Parlamentul despre eventualele îmbunătățiri. Iar Merit McGuinness conduce un grup uh, informal de lucru pe acest subiect. Dacă am putea discuta într-un grup mai mare uh, partajarea marjelor, ar fi excelent. Oricum, eu un text voi spune că sistemul trebuie să fie îmbunătățit și m-aș bucura să discutăm împreună despre cum să facem acest lucru. În sfârșit, volatilitatea. Înțeleg când spuneți că există opțiuni în cadrul politicii de dezvoltare rurală, dar faptul că aceste opțiuni există nu înseamnă că ele vor fi folosite de statele membre sau că ele ajung la nivelul fermierilor, pentru că acesta este nivelul care ne preocupă. Și atunci, când spunem că poate sunt necesare ajustări și schimburi de bune practici, dacă ele există în statele membre, cel puțin în cele cu care am vorbit eu, ele nu existau asemenea bune practici, Cred însă că trebuie să vorbim despre toate acestea foarte curând, pentru că dacă înțelegem că există o nevoie în acest sens, Mă gândesc că în termen general este prea târziu pentru buget, dar uh, oricum să informezi fermierii despre nevoile secolului al XXI-lea ar fi un lucru bun. Avem uh, un uh, plafon orizontal deasupra fondurilor structurale și politicii de dezvoltare rurală și poate uh, putem să mergem și către uh, Fondul Social European pentru învățare pe um, tot parcursul vieții. Văd că oamenii dau din cap ceea ce îmi uh, mă încurajează, chiar și reprezentantul Comisiei dă din cap. Prin urmare, poate putem face un studiu cu privire la bunele practici, Banii ar putea veni din uh, bugetul uh, social, nu din cel agricol, eventual. Și poate săptămâna viitoare nu sunteți încă în vacanță și ne întâlnim atunci. Mulțumesc. Încă una volta. Țin să amintesc încă o dată, spune președintele, 23 iulie este termenul depunerii amendamentelor. Trecem acum la punctul 6 al ordinei de zi, pe care cred că îl putem trata foarte rapid, fiind vorba de un dosar de aliniere modificarea regulamentului numărul 3 din opt privitor la acțiuni de informare și promovare a produselor agricole pe piața internă și în uh, terțe țări. Raportor José Bove, propunerea se limitează la câteva mici modificări pentru alinierea. Îi dau cuvântul lui Jose, apoi domnul Paceco ne-a uh, a venit în mijlocul nostru. Te rog. Oui, euh, merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, este un proiect de raport pentru aliniere o analiză simplă, o aliniere uh, cu tratatul de la Lisabona a legislației existente și propunerea Comisiei are ca scop uh, alinierea regulamentului Consiliului din 2007 uh, privind acțiunile de informare și promovare pentru produsele agricole pe piața internă și în țările terțe cu dispozițiile corespunzătoare din tratat. Iată așadar care a fost punctul de plecare. Uh, după părerea mea, Comisia propune o repartizare care respectă termenii tratatului cu un um, element general uh, și elemente complementare, articolele 290 și 291 din tratat. Eu voi propune o serie de amendamente care consolidează poziția Parlamentului în ceea ce privește uh, produsele pentru promovare, obiectivul fiind, evident, consolidarea, întărirea și crearea unei viziuni mult mai orizontale, atât în poziție cât și în formulare. Lista termenilor și a produselor, după cum veți vedea în text, a fost anexată la actul de bază sub formă de anexă pentru ca lucrurile să fie mai clare. Iată tot ce am avut de spus vis-a-vis -vis de acest subiect. Eh, ho visto che ci sono stati alcuni colleghi am văzut uh, că unii colegi cereau cuvântul, dar poate că se referau la viitorul raport uh, al domnului uh, Bove, domnul Paceco. Are cuvântul, deci, reprezentantul Comisiei. Oui, merci, monsieur le président. Je serai aussi... Mulțumesc, domnule președinte, și eu voi fi foarte succint. Vreau să mulțumesc domnului Bove pentru raportul său. Pe scurt, avem un acord, ceea ce mă bucură. Este un document foarte important pentru Parlament și suntem gata să lucrăm alături de dumneavoastră pentru a ajunge la o soluție. În ceea ce privește detaliile, le-aș discuta mai târziu. Am avea, uh, am prefera o mai mare flexibilitate la anumite uh, amendamente, dar le vom discuta la momentul potrivit. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule director. Jose, voi să adaugi ceva? Nu? Perfect. Punto 8. Atunci trecem repede la punctul 8. Norme de contabilizare și planuri de acțiune privit. Nu, nu, vă cer scuze. Punctul 7 spune președintele. Politica de informație și promovarea produselor agricole, o strategie cu mare valoare adăugată pentru a promova gusturile europene. Domnul Bove, după un prim schimb de vederi. Acum vorbim despre proiectul de inițiativă al domnului José Bové, care uh, acceptă comunicarea uh, Comisiei din martie, dar uh, cere să se adauge alte elemente. José, ai cuvântul. Oui, merci, monsieur président. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Într-adevăr, obiectivul acestui raport este acela de a ne sprijini pe comunicarea Comisiei din uh, martie 2012 cu privire la informarea și promovarea produselor agricole. Mi se pare un text foarte pozitiv care merge în direcția cea bună. Obiectivele Comisiei trebuie să contribuie uh, la ideea de a nu privilegia doar produsele uh, agricole de bază, ci și produsele alimentare de calitate uh, și puternic localizate. Din această perspectivă, consumatorii au o mare așteptare în acest sens și barometrele descoperă același lucru în studiile lor. Prin urmare, majoritatea cetățenilor vor produse locale, de calitate, identificate ca atare și aici avem, evident, un obiect de piață. Pentru a merge în această nouă direcție, abordarea generală are nevoie de o identitate mai clară și de o mai bună selectivitate în prima etapă necesară pentru întărirea și crearea unei mai bune coerențe și sinergii între diversele instrumente de promovare. Eu cred că astăzi este important să existe câteva puncte foarte clare pentru promovarea produselor de calitate legate atât de metodele specifice de producție, cât și la originile geografice și, la tradiți- și de tradiție și de contextul cultural existent. Uh, deja în cadrul regimurilor clasice de protecție, dar și, după cum spuneam, uh, mă refer la o sinergie pentru produse de calitate locale destinate consumului în aceeași zonă, lucru care până în prezent nu s-a fo- uh, a fost niciodată adus în uh, prim plan. Acțiunile propuse trebuie să arate modul în care uh, modurile de producție contribuie la crearea de filiere locale contribuind totodată la diminuarea pierderii biodiversității și um, la crearea de plus valoare pentru agricultori la nivel local. Cred că în cadrul priorităților Comisiei privind valoarea adăugată europeană, într-adevăr, acest element va permite consolidarea acestei agriculturi specifice și localizate. În concluzie, pentru a atinge aceste obiective, eu cred că este necesar un buget mai important în, și asta ca urmare a dezbaterii anterioare. Eu sunt pentru un buget clar și puternic care să ne permită atingerea tuturor obiectivelor, dar nu uh, în orice manieră. Mulțumesc! Molto bene. Bun, mulțumesc lui Jose Bove pentru această prezentare. Începem dezbaterea. Sunt mai mulți colegi care s-au înscris. Începem cu domnul... Uh, uh, vă mulțumesc, domnule președinte. Aceasta deci este o oportunitate importantă pentru ca agricultorii să poată percepe, în fine, că toate investițiile lor în termen de sănătate, bunăstare, condiții sociale eh, atunci când lucrează eh, pământul merită. Am spus asta în cadrul primului schimb de opinii și eh, repet acest lucru. Dacă se vor respecta cerințele privitoare la producția agricolă, introducându-se criteriul valorii adăugate, altfel vom fi tot timpul dezavantajați pe plan competitiv mondial. Este fundamental să ne promovăm producția agricolă, însă la nivel local, piețele de proximitate cu circuit uh, redus, uh, avantajându-se o piață de milioane de consumatori fără frontiere uh, competiția ținându-se în privința calității și a prețurilor. Astăzi, producerea unor elemente de calitate nu ajunge pentru a se garanta o bună poziție pe uh, piață. De aceea e nevoie de programe de promovare. În acest context, consider că Trebuie subliniat faptul că politica de promovare trebuie să sprijine și activitatea de export a agricultorilor europene, micilor întreprinderi, pentru ca ei să poată beneficia de pe urma creșterii cererii de consum în țările în curs de dezvoltare, nu numai pe piețele noi, ă, e vorba de Uh, îmbunătățirea productivității. Apoi grupuri de întreprinderi regionale trebuie să realizeze o masă critică pentru a putea opera la nivelul comerțului internațional. Eh, până acum a fost o problemă eh, critică și noi trebuie să acordăm o asistență specifică Uh, exportatorilor, furnizându-le uh, informații, eventual o activitate tematică centralizată. Ar fi oportun să facem să punem la dispoziția tuturor date privitoare la export uh, și să punem aceste date la dispoziția comercianților cu amănuntul și angro. Ar trebui să se organizeze campanii de informare care să solicită organizațiile de producători să fie mai activi, să creeze programe în care să implice și țări din afara Uniunii Europene posibilitatea de a se prevedea proiecte pilot în această privință și astfel să se garanteze o punere în valoare a cerințelor europene în materie de etichetare, trasabilitate, siguranță sanitară, protecția mediului, bunăstare animalelor, uh, respectarea drepturilor lucrătorilor, pentru că toate aceste exigențe pe care le impunem întreprinderilor noastre agricole trebuie să fie puse în valoare și pe piața externă și să devină o valoare adăugată. Nu vreau să mă lungesc prea mult, doresc doar să vă atrag atenția asupra importanței transparenței în selecționarea programelor la nivel național. Comisia ar trebui să furnizeze orientări limpezi statelor membre și evaluarea programelor cred că ar merita să fie îmbunătățită, recurgându-se la un sistem riguros de evaluare cu indicatori Uh, concreți, cum ar fi o creștere a cotelor de piață. Apoi, ca să închei, poate și actuala politică de informare și promovare a produselor agricole, care a obținut unele rezultate pozitive, uh, programarea ar trebui simplificată și îmbunătățită, mai ales la uh, nivelul cheltuielilor administrative în ceea ce privește uh, bugetul, cum a subliniat și raportorul, este fundamental uh, să se prevadă posibilitatea ca Comisia să mm, ia în considerare plăți în avans mai uh, <clears throat> mai mari, cum ar fi de pildă 50% în loc de 30% și țin să felicit raportorii pentru munca depusă cu care sunt de acord ca orientări fundamentale, consider însă că ă, deocamdată nu se putea amplifica prea mult această abordare făcându-se referire nu numai la o agricultură capabilă să garanteze mm, siguranța alimentară și utilizarea efectivă a resurselor ambientale, dar și capabilă să genereze venituri uh, corespunzătoare pentru agricultori. Și în această direcție mai trebuie lucrat. Eu sunt dispus să uh, colaborez pe aceste tematici uh, pentru Uh, să, să contribuie astfel la succesul acestui uh, raport. Vă mulțumesc. Uh, mai mulți colegi s-au înscris la cuvânt, însă i-aș ruga să se mai limiteze, însă, pentru că dorim să facem și reuniunea coordonator. Ayuso. Mulțumesc, domnule președinte. Eu voi fi foarte succintă. Cred că este o ocazie foarte bună să punem la punct o adevărată strategie pentru promovarea produselor uh, alimentare agricole în Uniunea Europeană. Este un element esențial. Trebuie să susținem reputația alimentelor europene atât pe piața internă cât și uh, la extern Trebuie să sporim informațiile privind diversitatea produselor noastre și nivelul ridicat de calitate în ceea ce privește know-how-ul, uh, bunăstarea animalelor, sănătatea și siguranța produselor noastre. Totodată este o ocazie de a privi acest uh, uh, circuit de scurtă distribuție pe care trebuie să-l includem în politicile viitoare. Este vorba de un element al dezvoltării rurale și sunt de acord cu Comisia aici. Genul acesta de promovare necesită o abordare mai largă, mai extinsă și nu sunt de acord să nu vorbim despre producție durabilă. În Uniunea Europeană toată producția este producție durabilă. Cred că avem cea, cel mai ridicat nivel de, de durabilitate la nivelul producției din lume. Trebuie să susținem uh, fermele organice, bio și ele trebuie să facă parte din pilonul de dezvoltare rurală. Totodată, trebuie să promovăm orice fel de producție de alimente care să permită uh, crearea unui plus de valoare în Uniunea Europeană. Este de asemenea important să analizăm indicațiile de origine, să ținem seama de ele, să uh, ținând seama de denumirile de origine protejată și de indicațiile geografice protejate, dar să nu apărăm doar aceste valori, ci toate produsele europene și să ne concentrăm pe îmbunătățirea promovării la nivelul întregii Uniunii Europene. Să analizăm propunerile care vin din mai multe state membre, care acoperă mai multe categorii de produse și să folosim, să facem uh, uz de pârghia mărcilor de calitate. Avem nevoie de cât mai multe asemenea mărci și să uh, avem nevoie de susținerea IMM-urilor în ceea ce privește strategiile de piață. Mulțumesc! De Polson apoi Rans Garcia. Mulțumesc, domnul Paul, să urmează. Doamne, Paul, să-mi cer scuze. Mulțumesc și îi mulțumesc și domnului Bove Un lanț scurt de distribuție regional este foarte, foarte important pentru dezvoltarea zonelor rurale. Și asta pentru că există în Europa multe zone unde, din motive naturale, aș spune, există doar mici exploatații. Și uneori aceste zone sunt, evident, foarte îndepărtate de marile piețe. Tocmai de aceea Trebuie să construim lanțuri logistice specifice pentru ca totul să funcționeze așa cum trebuie. Iată un detaliu foarte important um, vis-a-vis um, -vis de dezvoltarea rurală. Însă, atunci când vorbim de piețele locale și de producția locală, v-aș ruga să țineți minte faptul că astăzi peste 50% din populația europeană locuiește în zone puternic populate. Și aici uh, avem nevoie de o etichetare a denumirilor de origine protejată și așa mai departe pentru a proteja produsele alimentare și a evita apariția da, la Londra sau la Stockholm a unor produse anonime. Și există elemente care poate nu țin direct de comercializarea produselor agricole, dar care sunt esențiale pentru viitorul nostru. Două la număr. Pe de o parte, trebuie să păstrăm produsele tradiționale și modurile tradiționale de preparare a acestor produse. Trebuie să păstrăm în mod concret cunoștințele concrete de producția unor bune uh, produse alimentare. Știm că majoritatea proceselor uh, din industria alimentară de astăzi yes, sunt digitale. Foarte bine, foarte rațional, așa avem uh, produse alimentare abundente și, de, și ieftine. Dar, dragi colegi, dacă cu această ocazie pierdem uh, artizanatul, cunoștințele autentice de realizarea anumitor produse, ce va mai digitaliza generația următoare? Aceasta este o întrebare. Și ce e important în acest context este să vorbim despre diversitatea biologică. Trebuie să înțelegem că această biodiversitate nu se reduce doar la multitudinea speciilor sălbatice ci este totodată o problemă de a păstra și de a apăra varietățile regionale și locale de animale și de plante. Este o condiție indispensabilă pentru a ajunge la o agricultură a viitorului. și trebuie să păstrăm bazele care ne vor permite și mâine să creăm noi produse. Mulțumesc, doamnă Paulsen. Vă mulțumesc, doamnă, domnule președinte. Voi vorbi foarte pe scurt și eu. Sunt uh, complet de acord cu doamna Ayuso aș dori să mai spun că subiectul este foarte important. Aș dori să insist asupra câtorva aspecte. Toate tipurile de producție, toate segmentele de producție care sunt deja apăra- protejate, în, nu trebuie să acapareze fonduri. Problema este că avem doar certitudinea că nu avem certitudinea că Comisia va crește fondurile alocate în acest sens. Dacă doresc să folosească aceleași resurse ca și până în prezent, trebuie să fim foarte atenți. Altfel, producția riscă să aibă probleme. Când vine vorba de promovare, este bine, apoi ideea de a promova produsele europene e foarte bine. Trebuie să avem o abordare mai largă, o abordare mai ambițioasă, cum spunea și doamna Iuso. Nu o abordare îngustă, ci una largă și ambițioasă. Toate produsele considerate alimente ar trebui să fie acoperite în același fel, fără discriminare atunci când vine vorba de acest program de promovare, mai ales în acele țări UE unde aceste produse sunt considerate alimente. Se vorbește despre promovarea viticulturii care, și vinul care trebuie promovat pe piețele internaționale. Acest lucru ar putea să nu fie promovabil la nivel UE. Aș dori să înaintez un amendament în acest sens. Apoi, încă un lucru, domnule Bove. Cum rămâne cu rolul pe care ar trebui să-l joace promovarea atunci când avem o criză a pieței? În raportul dumneavoastră nu se menționează foarte mult uh, nimic cu privire la acest lucru. Ce ar trebui să facem în astfel de situații? Trebuie să ne concentrăm pe calitate, însă este de asemenea o situație foarte, o, o oportunitate foarte importantă, acest raport, să ne asigurăm că avem măsuri prin care să răspundem la crizele de piață. Păi, Marc Tarabella. Luis Capula Santos și Marc Tarabella apoi. Domnul Capula Santos, vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și eu pe scurt aș dori în numele grupului meu politic și în numele raportului din umbră, doamna din Dăncilă, care va sosi la Bruxelles doar mai târziu și n-a putut să ia parte la dezbatere, știu să spun următoarele lucruri. Noi suntem de acord cu direcția generală a raportului. În trecut, promovarea a fost orientată către producția cantitativă. Ideea era să se elimine excesul de producție la ora actuală, cred că trebuie să ne concentrăm pe produsele de înaltă calitate și pe plusvaloare europeană. Am câteva comentarii personale pe care aș dori să le înaintez raportorului în acest sens. Trebuie să nu... Trebuie să existe promovare. Nu știu dacă putem să ne folosim de promovare ca să rezolvăm anumite crize, de exemplu criza ecoli în Germania. S-au făcut foarte multe injustiții la adresa agricultorilor europeni. Promoția în aceste situații este pe deplin îndreptățită pentru a recâștiga încrederea consumatorilor. Trebuie să analizăm mai în detaliu felul în care putem utiliza promo- promovarea pentru a rezolva criza. Domnul Tarabella și apoi domnul Elwood. Vă mulțumesc, domnule președinte capitolul care se referă la calitate, la produsele locale. Aici nu este vorba de, de sponsorizare și de subvenționarea merelor bio care vin de pe cealaltă parte a planetei. Nu este vorba de acest lucru. Apoi mai este și capitolul în care se vorbește despre practici durabile în mediul rural. Și aici este vorba de o serie întreagă de concepte despre care se vorbește și în alte comisii parlamentare, mai ales la Envi. Aici este vorba să sprijinim consumul a fructelor și a laptelui în școli. Aici este vorba de măsurile care leagă la nivel pedagogic cetățenii de agricultură. Toate acestea sunt pertinente și produc uh, sustenabilitate și pot influența consumul nu doar, al, nu doar din partea copiilor la nivel de școli. Acești copii vor ajunge la vârsta adultă și comportamentul lor la vârsta respectivă va avea un, un efect asupra um, consumului la nivel de familie. Urmează Hayward și apoi McGuinness. Vă mulțumesc, domnule președinte. În calitate de raportor din umbră, aș dori să îi mulțumesc domnului Bove pentru munca excelentă pe care a depus-o. Pentru mine a fost foarte clar că lipsea ceva în acest sens din legislație. Îl uh, felicit pentru îl felicit pe raportor pentru inițiativa sa. Fermierii au nevoie de noi măsuri prin care pot să răspundă și să facă față provocărilor. Cele patru obiective sunt foarte bine alese. Este nevoie de mai multă sinergie, de mai multă comunicare și de simplificare în acest domeniu despre care vorbim. Suntem cu toții conștienți de uh, constrângerile la care este supus bugetul PAC. Promovarea este uh, ignorată foarte mult în acest uh, sens. Dorim ca consumatorii să fie perfect conștienți de calitatea foarte înaltă și a produselor europene. Acest lucru trebuie să le fie comunicat într-o manieră clară, simplă și la care este ușor de reacționat. Trebuie să adresăm problema într-o manieră cât mai directă dacă dorim ca cetățenii europeni să fie conștienți de beneficiile aduse de PAC și de ajutorul oferit de PAC în producția de uh, bunuri de înaltă calitate. Poate că domnul Bovea ar putea să aducă mai multe detalii cu privire la felul în care producătorii pot promova produsele locale. Trebuie să ne concentrăm nu doar pe felul în care poate, influen- poate fi influențat lanțul de distribuție, ci și pe producție. Trebuie să ne concentrăm și pe piața de export, de asemenea. insistă asupra faptului că anumite produse pot fi încurajate aici. Trebuie să ne asigurăm de faptul că piețele potențiale pot, fi sunt țintite de către produsele europene. Sectorul agricol este puternic și are posibilitatea de a deveni creșt, catalizatorul creșterii în multe state europene. Exporturile de alimente și de băuturi au crescut cu 12% anul trecut. Este un sector care ar trebui să fie sprijinit de o politică de creștere puternică și care îi poate permite să-și dezvolte potențialul. În ceea ce privește um, laptele în școli și fructele în școli, eu uh, sunt de acord cu raportorul. În concluzie, domnule președinte, cred că trebuie să avem foarte mare grijă cum vrem să definim definiția. Nu trebuie să legăm fermierii de anumite definiții rigide și de, mai, de, deci de și mai multe birocrație. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Hayward. Doamna Mayred McGuinness. Îi mulțumesc raportorului pentru munca sa. Avem foarte multe de făcut, deoarece cifrele ne arată că mai puțin de 24% dintre cetățenii Europei sunt conștienți de uh, produsele organice și doar o minoritate foarte mică recunoaște uh, denumirele uh, indicii geografici, indicatorii geografici protejați. Mai îngrijorător, îngrijorător este faptul că un studiu recent a arătat faptul că consumatorii tineri sunt mult mai puțin interesați de calitate și de origine. Cei care spun că școlile pot juca un rol foarte important, au dreptate. Trebuie să le cerem școlilor să ia măsură în acest sens. Trebuie să ne gândim mai în profunzime de ce tinerii au o viziune mai globală decât noi în această Comisie pentru Agricultură, unde privim lucrurile la nivel mai local. Trebuie să vedem cum gândesc tinerii și trebuie să-i educăm și trebuie să vedem dacă avem dreptate să-i îndreptăm în direcția noastră. Vă mulțumesc, domnule Bove. Mulțumesc, Marian. Aș da cuvântul uh, comisiei, domnul director Paceco aici, îi dau imediat cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, pentru susținerea pe care ați exprimat-o față de inițiativa de uh, reformă prezentată de domnul raportor Bove. Cred că este un lucru foarte important pentru că acum lucrăm la pregătirea unor noi propuneri legislative, deci raportul dumneavoastră Uh, va uh, veni în momentul cel mai potrivit. Foarte pe scurt, uh, și noi cunoaștem nevoia de a susține produsele de calitate cu valoare adăugată, dar mi-aș permite să mă refer și la standardele ridicate respectate de produsele agricole credem că acest lucru trebuie să se traducă într-o dezvoltare a pieței și într-o mai bună cunoaștere a caracteristicilor produselor europene pe piața internă, dar și internă. Mai mulți eh, membri ai Comisiei s-au referit la acest lucru și noi eh, împărtășim aceste păreri, de asemenea vederile raportorului și ale altor membri ai Comisiei, că eh, chestiunea circuitelor restrânse a piețelor locale e foarte importantă și că trebuie să îi se răspundă printr-o finanțare și prin măsuri de dezvoltare rurală. Încă o dată, vă mulțumim, domnule președinte, pentru susținere. Mulțumesc, Jose Paceco. Dau din nou cuvântul uh, pentru câteva considerații finale lui Jose Bove. Uh, numai pentru a spune că munca este începută, eu aștept amendamentele dumneavoastră ca să-mi permit să amplific această lucrare, fiindcă uh, cum spunea și reprezentantul Comisiei, uh, Comisia are nevoie de elemente concrete pentru a crea uh, noi elemente legislative și sperăm că munca noastră va putea să ofere aceste elemente. Trebuie să fim atenți la calitate pentru că a fost aici oarecare confuzie este o chestiune importantă, dar nu intră în aceste finanțări când vorbim despre piețe, despre produsele care au fost în criză. Este eh, începutul acestei linii bugetare care a încercat la început să vândă excedentul, apoi să răspundă crizei sanitare, pe urmă s-a făcut din nou promovare, acum se schimbă lucrurile și trebuie să avem o, un răspuns la criză, dar nu pe această linie. Aici, uh, pentru că cred că trebuie să ne aflăm într-o situație pozitivă pentru a încerca să promovăm uh, produsele atât la nivel european cât și la nivel internațional. Uh, deci susținerea în moment de criză, da, dar nu în acest cadru, în cadrul dezbaterii pe care o avem despre politica agricolă comună și în care trebuie să introducem aceste elemente, să fim uh, atenți să nu, uh, să nu bruiem mesajul celor două proiecte, să nu le amestecăm între ele. Mulțumesc uh, raportorului, spune președintele. Trecem la punctul următor de pe ordinea de zi, și anume punctul 8. Uh, doamna Julie Girling, raportoarea, este aici. Vorbim despre normele de contabilizare și planurile de acțiune privitoare la emisiile de gaz și la absorpția de gaze cu efect de seră. Uh, care rezultă din activități legate de utilizarea solului și de schimbarea utilizării solului și silviculturii. E vorba de o decizie privitoare la normele de contabilizare. Propunerea Comisiei stabilește este un cadru juridic indispensabil pentru acest sector privitor la schimbarea destinației terenurilor și care se uh, integrează în obiectivul reducerii cu 20% a emisiei de gaze cu efect de seră. Dau cuvântul raportoare, vă rog. Thank you, Mr. Chairman. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Este un raport destul de scurt și destul de clar, deci nu o să ne ocupe prea mult timp discuția despre el, cred eu. Dar vreau să spun de la început că, deși este un raport uh, relativ simplu și clar, este unul extrem de important. Să nu uităm că dacă trebuie să dăm uh, socoteală cu privire la emisiile de gaze cu efect de seră legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură, trebuie să avem uh, datele clare de la început, pentru că nu ne dorim ca în viitor să avem uh, discuții cu privire la uh, elaborarea cifrelor. Avem ocazia să facem lucrurile în ordinea corectă, adică să discutăm cifrele chiar de la început, înainte de a începe să le folosim în viitor. Iar acum avem ocazia să facem acest lucru. Prin urmare, eu um, am salutat propunerea Comisiei și am recunoscut că este un pas ambițios în direcția corectă. Însă am adus textului o serie de modificări pe care vi le voi prezenta. Primul domeniu important se referă la planul, planurile naționale de acțiune, articolul 10 din anexa 4 în aviz am hotărât să șterg planurile naționale de acțiune pentru că eu cred că merg prea departe. Dacă vor rămâne în text, trebuie să fie voluntare și mult mai flexibile. Cred că uh, calendarul de șase luni pentru elaborarea uh, acestor planuri este prea strict, iar obligația de a respecta uh, orientările comisiei este exagerată și împovărătoare. Uh, cred că ne uh, îndepărtăm de normele de contabilizare în loc să ne apropiem de ele. Sunt convinsă că nu va fi um, că Comisia pe fond nu va fi um, de aceeași părere și va trebui să ajungem la un compromis, dar oricum acesta este punctul meu de plecare. Un alt subiect important al avizului se referă la alinierea LULUCEF cu convențiile internaționale, în special Convenția de la Durban. Știu că această propunere a fost uh, elaborată înainte de decizia finală COP17 de la Durban și în text am încercat să aliniez propunerea Comisiei cu acea convenție. Astfel am uh, inclus modificări și adăugiri la definițiile din articolul 2 și ceva modificări la articolul 9 privind normele de raportare pentru tulburările naturale și, în sfârșit, actele delegate. Deși sunt de acord că problema acestor acte este una delicată și a dus la o urâtă luptă de putere între instituții în trecut, eu am hotărât totuși să aduc ceva modificări la propunerea Comisiei. În câteva cazuri am eliminat uh, puterea Comisiei de delegare cu totul, ca la articolul 4 și articolul 6, norme de contabilizare pentru gestionarea silvică, în alte uh, texte, cum ar fi articolele 9 și 10, am modificat formularea uh, cu folosind termenul de schimbări minore. De ce am uh, recurs la eliminare? Pentru că eu cred că ele ar putea să fie puternic politizate și orice revizuire ar trebui să fie uh, analizată și de colegiuitor prin procedura legislativă uh, obișnuită. Și cu aceasta am încheiat prezentarea. Molto bene, grazie alla... Mulțumesc colegei Gerling. Începem acum dezbaterea. S-au înscris deja vorbitori. Îi rog pe coordonatori să rămână pentru că vom face reuniunea coordonatorilor. Doamna vicepreședinte Paulson. Tack, och jag vill tacka eh, Mulțumesc. Eu aș dori să-i mulțumesc raportoarei pentru durbanizare, cum aș spune eu, acestei propuneri. A făcut un lucru foarte bun. Acestea fiind spuse, am totuși o obiecție. În Europa, atunci când vorbim despre silvicultură, despre sectorul silvic, trebuie să ținem minte faptul că există diferențe foarte mari între problemele forestiere în sudul Europei și silvicultura sau problemele legate de ea în partea nordică a Europei. În sud vorbim în primul rând despre plantarea unui număr mai mare de arbori și despre conservarea pădurilor deja plantate. Și aici uh, incendiile și seceta sunt uh, cele care reprezintă probleme recurente. În regiunea Valencia, de exemplu, ce se întâmplă acolo? Sunt incendii foarte, foarte mari și ele reprezintă o problemă climatică extrem de importantă. Deci combaterea acestor incendii este absolut esențială. Însă, realitatea dintr-un stat membru nu este identică cu realitatea din alt stat membru. În țara mea, de exemplu, problemele sunt cu totul altele. în ceea ce privește stocarea carbonului, de exemplu, noi avem prea multă apă. Și atunci, vă rog, haideți să ajungem la un compromis. Să găsim norme comune, dar știind că ele se vor aplica unor realita- realități foarte diferite. Prin urmare, trebuie neapărat să integrăm o dimensiune locală și regională. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc, Elizabeth Costner urmează și apoi domnul Agnew. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și raportoarei pentru eforturile sale. Cred că abordarea uh, sa este una foarte bună. poate exista nicio îndoială cu privire la obiectivele urmărite în cadrul LULUCF. Din păcate însă, intențiile bune nu duc întotdeauna la rezultate bune. Mă bucură faptul că raportoarea a insistat în primul rând pe clarificarea cifrelor, pentru că sistemul propus trebuie modernizat și trebuie să ne asigurăm că nu se vor întâmpla tocmai ceea ce au spus antevorbitorii mei. Există diferențe mari între statele europene în ceea ce privește silvicultura și silvicultura poate duce la producția de biomasă. Am ceva temeri destul de majore în ceea ce privește birocrația pe care o să o creeze tot acest sistem. De aceea cred că este nevoie de foarte mare atenție în uh, date fiind și negocierile din cadrul GATT, văd că se pregătește tot mai multă birocrație pentru gestionarea uh, silviculturii, sectorului silvicultorii. Și atunci uh, trebuie să avem grijă dacă există o proporționalitate între costuri și beneficii. În ceea ce privește planurile uh, naționale de uh, acțiune, sunt perfect de acord cu, acord cu colega mea. Vis-a-vis -vis de stimulente, orice stim, așa zis stimulant uh, care însă vrea mai degrabă să constrângă, va rata obiectivul dorit și cred că câștigăm mult mai, lucru, mult mai mult cu stimulente reale. Cred că cu aceste planuri naționale de acțiune Comisia încalcă competențele um, statelor membre. Uh, domnul Agnew. Domnule președinte, știți că eu voi avea o poziție oarecum diferită. Titlul acestui punct este suficient să facă orice fermier să, tre- să tremure. Haideți să-l citim. Norme de contabilizare și planuri de acțiune referitoare la emisiile și absorțiile de gaze cu efect de seră care rezultă din activități legate de exploatarea terenurilor. Cuvântul birocrație va avea o cu totul altă însemnătate de acum încolo. Există tot felul de uh, aparate uh, disponibile pentru animalele crescute în interior, dar ce să facă fermierul care le crește pe terenuri libere cu ele? Nu este prima dată când uh, noi uh, îngreunăm viața fermierilor pe care spunem că îi ajutăm mlaștinile și pădurile tropicale, vrem cu tot din adinsul să le păstrăm. Eliminarea uh, dioxidului de carbon din fermă este absolut prostească. Cu cât avem mai mult dioxid de carbon, cu atât uh, plantele cresc mai repede. În ciuda avertismentelor uh, cu privire la creșterea nivelului de dioxid de carbon din atmosferă în comparație cu acum 20 de ani, când poate a fost cel mai redus ca niciodată, cu toate acestea, nu avem aceste veri atât de secetoase care au tot fost prezise. Azi e 9 iulie. La ferma mea a plouat deja fix cât trebuia, iar în aprilie, mai și iunie a plouat chiar mai mult decât a trebuit. Și la mine lucrurile sunt chiar uh, secetoase comparativ cu, nord, cu vestul Angliei. Trebuie totodată să întreb dacă eșecul de a măsura uh, producția de metan a uh, vitelor de pe ferma mea va aduce la uh, pierderi pentru mine. Poate ar trebui să investesc într-un aparat de miro- uh, măsurat mirosul. Mulțumesc. Ok. Mulțumesc, Agnew. Uh, <clears throat> um, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, uh, doamnei Gerling, pentru o prezentare foarte echilibrată a, uh, în raportul său. Mi-e greu să nu fiu de acord cu domnul Agnew vis-a-vis de reacția fermierilor la această propunere. Reacția mea e destul de asemănătoare. Pe mine mă îngrijorează implicațiile practice a acestei propuneri și îi îndemn pe colegii care nu au citit propunerea Comisiei să o facă, pentru că ea are implicații enorme pentru dosarul uh, privind reforma PAC. Și apare aproape o, con... o convergență cu um, agricultura aici Motivele sunt bune din partea Comisiei, sunt, sigur, sunt sigură, dar birocrația pentru fermieri va crește semnificativ. De exemplu, ideea planurilor de acțiune susțin abordarea doamnei Gerling, uh, Cred că lucrurile merg prea departe, dar pe mine mă îngrijorează și dacă suntem în poziția de a conta în mod corect pe activitățile la ferme. Iar ideea uh, raportării obligatorii, obligatorii cu uh, privire la pășuni și așa mai departe din 2013 încolo este absolut imposibilă. De aceea recomand Comisiei să studieze dosarul cu mare atenție. Știu că se va discuta la grup în cadrul Comisiei ENVI în seara aceasta dar poate între timp acest raport nu va primi atenția de care are nevoie și de aceea îi mulțumesc raportoarei pentru prezentarea sa foarte echilibrată. Eu voi depune o serie de amendamente pentru a anima dezbaterea și a ne asigura că lucrurile nu trec uh, neobservate. Mulțumesc! Grazie, Maria, davvero. Mulțumesc, Marian. E foarte important. Trebuie să studiem cu atenție propunerea Comisiei și vom da imediat cuvântul reprezentantului Comisiei, care este domnul Holzen, de la Direcția Generală Mediu. Vă rog. Eu sunt de la Direcția Generală Climă. Mai întâi Țin să mulțumesc raportorului pentru munca depusă. Este un dosar mm, aproape inaccesibil pentru că conține multe elemente tehnice, multe abrevieri care provin din negocieri internaționale și cred că raportorul a sezizat foarte bine o, o, o, o, o seamă de, acest, de specificații tehnice și cum s-a menționat aici, Uh, a făcut și sugestii interesante pentru care îi mulțumesc. Cred că este important să accentuăm că această propunere este pentru o decizie asupra regulilor de contabilizare. Deci se referă și la sistemele statelor membre. Este vorba de reguli de contabilizare care se traduc în practică uh, Uh, uh, ca să spun simplu, cum să centralizeze și să urmărească aceste date statele uh, membre. Nu e vorba de măsuri politice. trebuie să clarificăm acest lucru. Ceea ce se întâmplă în diferite contexte este altceva, dar această propunere se referă doar la uh, regulile de contabilizare. Uh, decentralizare a cifrelor. Însă mulțumesc uh, tuturor pentru comentariile de calitate uh, și în viitoarele discuții asupra acestui dosar ne vom ține seama de ele. Mulțumesc! Mulțumim, spune președintele, reprezentantului Direcției Generale Climă și dau din nou cuvântul raportoarei noastre, Julie Gerling. Picking up on the comment Vă mulțumesc, domnule președinte. Din comentariile care au apărut, e foarte clar că există anumite probleme în legătură cu silvicultura și um, salut toate amendamentele care vor sosi. Recuno- înțeleg faptul că există diferențe regionale și trebuie să ne asigurăm de faptul că acestea sunt luate în considerare. Mulțumesc tuturor pentru remarcile lor. În afară de domnul Agnew, bineînțeles, el niciodată nu a fost uh, uh, drăguț cu mine. Uh, DG Clima a subliniat faptul că nu este vorba de ferme individuale sau de agricultori individuali care țin contabilitate. Este vorba de contabilitate la nivelul statului membru. Înțeleg acest lucru, dar înțeleg de asemenea și rezervele exprimate de domnul Agnew și de rezervele exprimate de doamna McGuinness. Eventual, dacă totul nu merge, dacă totul merge așa cum trebuie, acest lucru va avea un efect asupra felului în care DG Clima și DG Envy va gândi și va încerca să organizeze activitățile individuale de agricultură. Este aproape inevitabil. Trebuie să luăm în considerare aici toate uh, rapoartele cu privire la reforma PA, care știm în ce stadiu se află. Este responsabilitatea mea, ca reprezentanta Comisiei pentru Agricultură, să menținem uh, acest text cât mai simplu, cât mai clar, cât mai necomplicat în acest stadiu. Tocmai am venit de la o discuție din Comisia Envy și acolo se dorea mai, multă, mai multe prescripții, mai multe complicări și așa mai departe. Iată de ce eu doresc să mențin raportul simplu și direct. În mod clar, pe viitor vom mai discuta aceste lucruri după ce vom trece de procedurile contabile de bază. Vă mulțumesc! Mulțumesc că din nou raportoarei a cerut cuvântul Albertas. Da, mulțumesc, domnule președinte. Aș fi dorit să pun raportoarei o întrebare. au fost 200 de milioane de uh, zimbri, de bizoni în trecut pe uh, teritoriul american, care emitau tone de uh, metan și totuși au fost eradicați. Uh, s-a dorit să se regleze problema emisiilor de gaze cu efect de seră. Nu e obligatoriu să răspundeți la asta. Nu cred, Julie. Mulțumesc tuturor. Considerăm încheiată această temă. Vă amintesc datele pentru amendamente. Atenție, 4 septembrie pentru raportul lui Julie Gerling și vă amintesc și că nu am subliniat poate destul că în privința raportului Bove despre promovare Amendamentele au scadența 29 august. Mulțumesc tuturor. Acum încheiem uh, ședința, dizolvăm comisia, ne vedem mâine dimineață la ora 9.30. Acum îi rog pe coordonator să rămână pentru a putea ține acum reuniunea imediat. Ridic ședința. Vă mulțumesc tuturor. Excellent.